Colleagues, my apologies for falling into Paulo Costa's habit. Stimați colegi, îmi pare rău că am adoptat și obiceiul altor colegi de a ajunge târziu. Cu permisiunea dumneavoastră, acum, în primul rând, vom începe cu votul pe care îl avem în comun cu Comisia IMCO. Și apoi Tehnicienii vor avea nevoie de 5 minute pentru a reseta mașinile, iar în acel timp voi face anunțurile președintelui și așa mai departe. Așa că vom începe cu votul în ceea ce privește serviciul e-call. Dacă grupul meu mi-ar da și mie o listă de vot, aș aprecia foarte mult acest lucru. Văd că colegul meu președinte are lista de vot, dar eu nu am. O să iau pe cea de la PPE, da? Vă mulțumesc foarte mult! Bine. Putem întâi să facem o verificare. Electronică s-a deschis votul. A votat toată lumea. no, it's the other way, I think. The system works. We could stop it. Okay. We haven't got anybody over voting or... Bine, nu avem voturi în plus. Cine nu are cartela de vot? O singură persoană, bine. Ne veți indica cum votați și vă numărăm. Bine, să începem atunci. Raport din propria inițiativă cu privire la ICOL, un nou serviciu pentru cetățeni, raportor doamna Sănalova și domnul Koch, compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 37, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica, verificare electronică la compromisul 2, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 34 pentru 26 împotrivă. Trecem la 42. 42 a domnului Koch pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm la 42, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. Așa că atunci vom trece la compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 50, un amendament oral din partea ALDE să se adauge cuvântul public înainte de, de call service. Are cineva vreo obiecție cu privire la amendamentul oral? Dacă nu, votăm împreună cu acest amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 51. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Cu amendament oral, obiectează cineva cu privire la acest amendament? Dacă nu, votăm cu amendamentul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 57. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 58 pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm la 58. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la 59. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62 urmează. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 a fost retras, 69 a domnului Marinescu, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Să încercăm din nou pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. PP-ul deja a obosit puțin, cred. 71. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72-73, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86. O adăugire la compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 a fost retras, trecem la compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 113 a doamnei Țicău. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 50 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 120. Nu. E caduc din cauza compromisului 3. Și deci trecem la 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 127. Pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica, vă rog, la 127 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. 128 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 136. Cine e pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. 138. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 140. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 21. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 143 e caduc. Trecem la compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 149. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă. Îmi pare rău, 7, spune domnul președinte, 7 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum 8 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica la 8, s-a deschis votul la amendamentul 8, a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Un vot pe părți. Prima parte e textul fără cuvântul abroad și apoi a doua parte cu cuvântul abroad. Amendamentul 10 fără, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum cu acest cuvânt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22, amendament lingvistic, trecem la 19 atunci, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 58 de voturi pentru, 4 împotrivă, 8 abțineri, se adoptă. Felicitări doamnei Senalova și domnului Koch. Mr. Domnule Harbour, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în numele Comisiei IMCO, aș vrea doar să-i mulțumesc lui Brian Simpson și colegilor săi și de asemenea echipei noastre de la Comisia IMCO. Cred că a fost o colaborare excelentă și un exemplu despre modul în care comisiile pot colabora foarte bine. Este extraordinar să avem uh, o sală plină de oameni care votează pentru a-și arăta interesul în această chestiune și sper că vom putea colabora uh, în mod similar și în viitor. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, sunt nerăbdător să mă întâlnesc cu membrii comisiei mele pentru ședința de mâine și de joi. Deci mă tem că mulți oameni o să plece acum, nu pentru că nu ne interesează agenda noastră, ci pentru că trebuie să ne pregătim propria ședință. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc, Malcolm, și aș dori și eu să mulțumesc Comisiei tale și bunăvo- pentru bunăvoința de care ați dat dovadă și vă doresc uh, tot succesul uh, la ședința voastră de mâine. Noi o să continuăm ședința noastră. Mulțumesc foarte mult! Okay, Tran team, don't go away. Echipa de la transporturi să rămână totuși și să trecem acum la deciziile luate la reuniunea coordonatorilor. Could I ask that all other meetings other than the Transport and Tourism Committee be held outside? How funny. Oh, Avortonul ăla de... Ia uite-l. Vă? Uite-l acolo, negru, cum îl cheamă, doamne. De la IMCO. Ah, vă la micu. Da. Buzoa. Buzoa. Buzoa. Deci continuăm. Uh, they're gonna do it, something, they're gonna do it. Okay, guys. Thank you. Let me go on now to the chairman. Așadar, anunțurile președintelui de la întâlnirea coordonatorilor. Mai întâi, în ce privește numirea raportorilor, comunicarea ale Comisiei privind aplicarea taxelor pentru infrastructură rutieră asupra vehiculelor private, recomandarea de la coordonator este să cerem permisiunea de a pregăti un raport din proprie inițiativă pe această comunicare și legăm asta de viitoarea propunere privind uh, taxarea electronică a uh, autostrăzilor la nivel european. Deci vom avea un raport din proprie inițiativă și uh, vom face legătura cu această propunere a Comisiei. Atunci când această propunere va fi făcută publică. În al doilea rând, în ce privește uh, echiparea uh, retroactivă a vehiculor, niciun fel de acțiune. La fel, în privința noilor tehnologii, 4, Banca Centrală Europeană, uh, 5, programele cadru, 6, decizia Consiliului privind uh, acordurile paralele asupra vehiculor 7 în ce privește uh, Comisia Economică a Națiunilor Unite 8 protocolul pentru un acord european-mediteranean, euro-mediteranean între noi și Iordania. Toate acest, la toate acestea am decis să nu acționăm în niciun fel. 9. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European asupra raportului privind politica de concurență 2011. Decizia a fost ca aici să facem un aviz și uh, acesta îi va reveni grupului ECR. La 10, 11 și 12 decizia coordonatorilor a fost să nu acționăm imediat, dar să ne asigurăm că rezoluțiile respective vor fi luate în seamă în următoarele rapoarte pe aceste subiecte, următoarele rapoarte pe care le vom face noi. La punctul 13, încheierea unui acord cu Moldova, niciun fel de acțiune. 14, uh, documentul de lucru al Comisiei, niciun fel de acțiune. Numărul 15, parteneriatul extern, niciun fel de acțiune. 16, noua politică europeană de vecinătate, nicio acțiune. 17, creșterea încrederii și mm, creșterea economică și agenda consumatorului nicio acțiune și 18 aviz mhm. privind programul de convergență al Bulgariei nicio acțiune. Are cineva comentarii pe aceste chestiuni? E uimitor că timp de două luni n-am avut decât trei puncte de informare și acum în a treia lună am primit 19 dintr-o dată. Vreau doar să menționez acest lucru către Comisie. Privind task force-ul pe turism, decizia ar fi să uh, fie 5 de la PPE, 3 de la SND, 2 de la ALDE, 1 de la Verzi, 1 de la GUE, 1 de la ECR și 1 de la FT și un non înscris și ne bazăm pe sistemul uh, de HONT. Asta nu va împiedica alți membri să ia parte la ședințele task force-ului, dar pentru că uh, în plenară s-a votat crearea unui task force, trebuie să stabilim niște cifre. Dar toată lumea este binevenită. Uh, task force-ul va fi condus de președintele Comisiei și raportorul permanent, domnul Fidanza, va fi vicepreședinte și asta înseamnă că PP-ul mai are încă patru locuri în afară de al lui. Ședințele se vor ține ca parte a Comisiei TRAN. Dacă e necesar, se, va, se vor crea sloturi adiționale de la caz la caz, folosind uh, limbile limitate pe care le avem disponibile. Una dintre probleme este că dacă o scoatem din timpul uh, Comisiei TRAN, ne trebuie interpretare. Și dacă o scoatem, deci cum spuneam, din, a, din orarul normal, să înțelegem că uh, limbile de interpretare vor fi mult mai puține grupurile politice vor fi invitate să-și nominalizeze foștii să-și nominalizeze oficial reprezentanții până pe 21 iunie și odată cu asta putem să avem întâlnirea constitutivă și după aceea să vedem calendarul ședințelor. Domnul Fidanța și cu mine vom face acest lucru împreună cu delegații oficiale. Asta în ce privește task force-ul pe turism întrebări? Nu, mulțumesc. Atunci, următoarea chestiune. Am discutat uh, uh Connecting Europe Facility și TNT și am căzut de acord asupra următorului orar și am agreat că nu se vor mai accepta schimbări. La TNT, o să încep cu asta, deadline-ul pentru a trimite la traducere proiectul de raport este 5 iulie examinarea proiectului de raport 6 septembrie, deadline-ul pentru amendamente 28 septembrie, examinarea amendamentelor 5 noiembrie, votul la Comisia de Transporturi va fi 27 noiembrie și apoi trecem la plenară în ianuarie 2013. Pentru Connecting Europe, pentru că trebuie să facem acest lucru combinat cu Comisia ITRE, Termenul de tra- transmitere la traducere 15 iulie, examinarea raportului, proiectul de raport 18 septembrie, termenul de amendamente 4 octombrie, examinarea amendamentelor 5 noiembrie, votul în Comisia TRAN 27 noiembrie și, din nou, votul în plenară în ianuarie 2013. Este toată lumea mulțumită? În regulă, mulțumesc! Apoi, uh, în ce privește uh, camioanele de mare tonaj, s-a discutat cu coordonatorii decizia vicepreședintelui Comisiei Europene, Sim Calas, dar rămâne la poziția sa inițială în ce privește problema camionelor de mare tonaj. Decizia unanimă a coordonatorilor a fost ca președintele să scrie președintelui Schulz, exprimând îngrijorarea că procedura adoptată de Comisie lipsește Parlamentul de drepturile sale și creează incertitudine juridică. Scrisoarea va recomanda de asemenea să se trimită chestiunea la comisia noastră juridică pentru a clarifica problema și pentru a ne spune ce acțiune poate să întreprindă Parlamentul. Aceasta a fost decizia unanimă a coordonatorilor în ce privește problema camionelor de mare tonaj. Un newsletter de comitologie a fost transmis Doamna Lichtenberger, uh, de asemenea, ne-a informat pe noi coordonatorii despre întâlnirea de la dialogul legislativ transatlantic care a avut loc la Copenhaga, 14-15 iunie, și mulțumesc uh, doamnei Lichtenberg pentru că mi-a ținut locul la această întâlnire. Iar începește chestiunea tahografelor. Am discutat-o din nou în ședința coordonatorilor și am confirmat că va fi pe agenda plenară din iulie. Dorim să fie pe agenda plenară din iulie. Comentarii în legătură cu acest raport legat de ședința coordonatorilor. Dacă nu aprobați acest raport, mulțumesc foarte mult. Putem acum să ne întoarcem la vot. A, ah, trebuie să anunț uh, reformarea directivei uh, Uh, feroviare. Zona unică europeană feroviară, raportul doamnei Serichiani, vreau să vă spun doar care e rezultatul negocierilor. Pe 13 iunie, la dialogul tripartit final între Consiliul Comisiei și Parlament s-a ajuns la un acord final privind reformarea primului pachet feroviar acesta a fost rezultatul negocierilor care au început în ianuarie și vreau să spun că s-a muncit foarte mult uh, de către raportori și raportorii din umbră, așadar le mulțumesc. Cred că rezultatul este destul de satisfăcător pentru perspectiva Parlamentului. Am realizat uh, niște autorități de reglementare naționale puternice, independente și eficiente, și crearea unei rețele a acestor autorități de reglementare la nivel european, cu potențialul de a crea o autoritate europeană de reglementare în viitor. Vor fi servicii mai deschise tuturor operatorilor de transport feroviar și, de asemenea, s-a uh, creat o bază mai solidă pentru finanțarea infrastructurii. Există așa numita clauză de randevu, de, uh, Comisia trebuie să facă propuneri legislative privind separarea infrastructurii și operațiunilor de management și de asemenea privind deschiderea pieței de naționale de pasageri până la sfârșitul acestui an, am reușit să uh, facem fluxurile financiare și operațiunile integrate mai transparente. A fost mai mult decât o procedură tipică obișnuită de reformare și mai degrabă o îmbunătățire substanțială a textului și o lărgire a arei de aplicare a primului pachet feroviar. Coreper 2 uh, se va întâlni pe 20 iunie Așteptăm o scrisoare de la președinția daneză care să ne confirme voința Consiliului să adopte fără niciun fel de alte schimbări textul abordat, adoptat de Parlament în a doua lectură și apoi textul agreat cu Consiliul va fi votat în plenara din iulie. Așadar, atât despre negocierile asupra uh, reformării uh, primului pachet feroviar. Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să vă informez că PPE-ul a discutat despre această excepție pentru Polonia. Suntem de acord cu rezultatul, dar am fi dorit ca Consiliul să caute o soluție mai bună cu Parlamentul și cu Comisia, bineînțeles. Mulțumesc. Um, it's gone. <laughs> da. da. Nu mai este. Asta a făcut parte din negocieri, Michael. Dacă Consiliul începe să acționeze, putem să îl sprijinim, pentru că a fost vorba de poziția noastră a Parlamentului. Ok. În regulă. Robert? Dacă Consiliul face această mișcare, uh, cred că ar fi să renunțăm la 17, la articolul 17, pentru că problema este aceeași. Este însă numai o soluție juridică uh, diferită. Dar dacă uh, vrem să rămânem la derogare, vă fac referire la punctul 10 din scrisoarea dumneavoastră, domnule președinte. Deci trebuie să ne întoarcem la această situație. Să vedem ce va face Consiliul? Din câte înțeleg, Consiliul este mulțumit uh, de cele realizate săptămâna trecută la Strasbourg, cu toate problemele, așa încât dacă vor veni cu altceva, o să reacționăm în consecință. Deocamdată rămânem așa. Nu pot să văd în spate. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Referindu-ne la uh, opt out uh, polonez, aș dori să spun foarte clar că este uh, o ignorare totală a poziției Parlamentului European. A fost pur și simplu eliminată fără nicio altă discuție de Comisia Europeană și cred că poziția noastră concluziile noastre, dezbaterile noastre au fost pur și simplu trecute cu vederea. Și am impresia că, ca parte a acestui fals compromis, ni s-a spus să tragem linia și cred că Parlamentul nu ar trebui să fie tratat în felul acesta. E vorba aici de principii și cred că ar trebui să procedăm astfel cu, altfel cu uh, compromisurile, altfel decât uh, o făceam cu 20 de ani în urmă. Cred că ar trebui să ne reîntoarcem la această problemă și uh, știu că mingea este în terenul Consiliului, dar cred că nu trebuie să finalizăm această hotărâre. Președintele, doamna Osada, domnul. Aș dori să reamintesc tuturor că în votul în plenară acest amendament a avut 432 de voturi pentru și la ultima votare în Comisia TRAN au fost 30 uh, de voturi, toate au fost uh, împotrivă. Așadar, o mare majoritate a eurodeputaților au uh, votat pentru acest amendament și foarte puțin au fost împotrivă. Aș dori să vă informez că nu trebuie să stăm să așteptăm ce spune Consiliul, ci trebuie să avem propriile noastre amendamente pentru a doua uh, citire, pentru, pentru a doua lectură, pentru a doua uh, plenară la Strasbourg. Aș dori să mă alătur colegilor mei uh, și părerilor lor. Cinstit, o să spun că sunt foarte surprins. Care mai este rostul votului nostru aici? Dacă rezultatul este diferit atunci uh, când au loc negocierile. O mare majoritate a votat pentru aceste amendamente, așa încât concluziile noastre și poziția noastră ar trebui să fie luată foarte în serios. Sunt de acord cu colegii mei. Președintele, da, o să vorbesc acum de echipa care a făcut negocierile. Atunci când mergi la trilog și participi la negocieri cu Consiliul, folosești a doua lectură ca o bază. Am mers acolo și, în calitate de Parlament, am uh, prezentat derogările, nu numai cele poloneze, ci și uh, domeniile legate de statele baltice, de Ungaria, și, până la urmă, atunci când uh, am, uh, când am fost întrebați dacă, s-a întrebat dacă Consiliul susține opt-out-ul uh, polonez, poziția a fost că nimeni de la Consiliu, în afară de polonez, nu susține acest opt-out. Și Consiliul a fost ferm, au spus că este o derogare pe o singură rută și aceasta nu este în conformitate cu uh, ceea ce s-a discutat la reformarea domeniului feroviar. Comisia a prezentat un compromis. Compromisul a fost ca derogările să rămână până când cineva dorește să intre în concurență pe ruta respectivă. Deci derogarea rămâne valabilă până în momentul în care Uh, apare cineva care spune că vrea să concureze pe ruta respectivă. Delegația poloneză, reprezentantul permanent polonez, a respins acest compromis. Cred că a fost, nu a fost o dovadă de înțelepciune, dar a fost o hotărâre. Prin urmare, încercăm să punem întregul pachet uh, la obiectul unui acord și o piedică o constituie aceste derogări. Deci echipa de uh, negocieri a petrecut 5 ore uh, discutând lucrurile și au hotărât să renunțe la derogarea uh, pentru Polonia, au hotărât să o uh, să o transforme dintr-un articol într-un considerent, amendamentul domnului Ziller. Deci a trebuit să uh, facem și noi niște mișcări la diferite articole. Știm care este poziția Parlamentului, însă toți raportorii din umbră, toată echipa de negociere a hotărât să renunțăm și Parlamentul are dreptul să voteze în iulie, deci dacă polonezii, membrii polonezi nu sunt mulțumiți, pot să voteze în consecință. Dar, așa cum v-am spus, a fost o majoritate care a spus trebuie să renunțăm la aceasta. Iată, astea sunt uh, diferitele puncte de vedere. Domnule Zesada, aveți uh, dreptul și polonezii au dreptul să se opună atunci când se va ajunge în plenară în iulie. Vom vedea ce se va întâmpla atunci. Însă, în ceea ce mă privește, eu trebuie să vă spun care uh, este dealul cu Consiliul, ce a acceptat Consiliul, ce a trebuit să acceptăm noi și asta am făcut. Cred că am uh, procedat cât se poate de corect uh, M-am uh, adresat și raportorilor din umbră, am avut uh, o întâlnire și asta este dealul. Însă trebuie să vă spun că există momente în care nu primim uh, totul. Uh, și clar că asta a fost o situație. Există momente în care trebuie să negociezi, există momente când trebuie să cedezi, uh, dar, după părerea mea, pentru a se ajunge la un acord, la un acord uh, în ansamblul său, uh, transparență, cu toate elementele pe care le doream, trebuie să, a trebuit să sacrificăm acest punct. Asta este punctul meu de vedere. Nu vreau să mai uh, aprofundăm această discuție, această discuție, Michael. Foarte pe scurt, pentru că ni s-a spus că la Consiliu Polonia a spus că indiferent de această clauză de excludere, dacă e sau nu uh, conținută, atunci vom vota o versiune revizuită și atunci poziția noastră cred că trebuie să fie sprijinită. Da, este pertinent ceea ce ai spus. Domnul Kuhn. Ich glaube, das ist unser Problem, dass wir Cred că problema noastră e că informațiile directe în ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat la Consiliu nu reflectă foarte bine faptul că noi am avut un mesaj foarte clar, o declarație foarte clară. Eu nu cred că polonezii vor vota împotriva versiunii revizuite. Uh, în ceea ce privește această excepție despre care vorbim, poate până la urmă vor fi dispuși să ajungem la un compromis. Nu trebuie să spunem că această excludere va exista pentru toată lumea. Nu, această derogare poate să fie limitată în timp. Asta e părerea mea și am împărtășit-o, însă comisia a fost împotrivă și a spus că uh, Uh, nu, lucrurile nu pot să stea așa, delegația poloneză nu a acționat în Consiliu, însă eu cred că trebuie să ajungem la un compromis și susțin în continuare acest fapt. Uh, sigur, uh, o să ne apărăm poziția până în final, fără discuție, dar suntem în punctul în care ne aflăm regulile permit uh, eurodeputaților polonezi uh, să discute chestiunea în plenară, dacă doresc acest lucru. Uh, v-am spus ceea ce am făcut în calitate de președinte a Comisiei de echipei de negociere, poziția raportorilor din umbră la care am participat și eu. Mulțumesc. Acum să ne întoarcem la vot, spune președintele. Domnule, domnul Bradburn Uh, am auzit poziția tuturor, uh, nu să nu uităm că o să vină și ministrul danez, așa încât să uh, verificăm din nou consolele de vot, deci votul s-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Cred că vrei prea multe. Da, am vrut să spun că vrei prea multe. Să trecem acum la raportul Parniu. Începem cu amendamentele 33 și 34 la oaltă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 42. Pentru. Împotrivă abțineri. Să verificăm 42. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 45 cu amendamentul oral al domnului Benion. Există obiecții? Nu. Dacă nu, îl supunem la vot pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Amendamentul 45 cu amendamentul oral. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 52. Cu amendamentul oral. Obiecțiuni la amendamentul oral? A devenit caduc din cauza amendamentului 6. Îmi cer scuze, spune președintele. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9 și 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54. Domnul Taylor, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 56. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 57-58. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri respins, 59 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 60 pentru, împotrivă, abțineri respins, 61 pentru, împotrivă, abțineri respins, 62 pentru, împotrivă, abțineri respins, 63 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Toate celelalte până la 13 au devenit uh, caduce. Și acum, amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. trecem la partea a treia, mi se spune. E vorba de al treilea pas, a treia etapă, step 3 sau partea a treia. Partea a treia a listei de vot pe pagina 14, pe pagina 14 a listei de vot. Nu este aceeași uh, pagină la PPE, atunci ar fi în jur de 13-14. E vorba de amendamentul 72, doamna Savisar, pagina 14 pe lista de vot pe 13 uh, la lista de vot uh, a PPE-ului și 14 este pagina pe listele de vot ale S și D-ului. Anexa 6, punctul 3, alineatul 2, amendamentul 72. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14, vot pe părți, partea 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, restul amendamentului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Se pare că uh, e vorba de compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis și este adoptat. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru, 12 împotrivă, fără abțineri, adoptat. Felicitări și raportorului. Now we come to Michael's three opinions. Și acum trecem la cele trei avize ale lui Mihail. Primul dintre ele... A, să vedem. Avem aici o schimbare de persoană. Bun. Primul dintre ele este proiectul de aviz în ceea ce privește regulamentul general privind fonduri de dezvoltare regională și fondul de coeziune și abrogarea regulamentului 1080-2006. Începem cu articolul 4, amendamentul 45 al domnului Zeller. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă. Abțineri. Putem verifica la 47, vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la articolul 8, numărul 2. Nu, numărul 49, spune președintele, cine pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. La 49 cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 22 de voturi pentru 19 împotrivă. Trecem la 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 9. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul A. Pentru împotrivă, abțineri. Nu, e un vot pe părți, spune președintele, îmi cer scuze, prima parte până la rural. Îmi cer scuze PP-ului. Deci compromisul la prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte se adaugă cuvântul rural. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55 următorul. Nu, 60, spune președintele la 60. Doamna Țicău, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 62. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 63. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 11. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 15, 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. A fost retras 74. Cine pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm la 74. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, începem din nou, amendamentul 11, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm la 11, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Șaptezeci și șapte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 78. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 79. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 și 87 împreună, cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge, 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Stimați colegi, am fi putut vota în bloc dacă aș fi, ar fi cerut cineva acest lucru. Bine. Amendamentul 12 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, Nu, verificare la 15, s-a deschis votul la 15. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Nu, domnul Groș, aveți cuvântul. Am, vrem să votăm la amendamentele pentru articolul 26 în bloc, de la 19 până la 106. Președintele. Deci de la 19 până la 106. Nu 19, 19 separat, spune președintele. Bun, haideți întâi să votăm la 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Putem verifica de- putem vota 95 până la 106 în bloc. Bine, 95 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 96 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm la 106, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 107 cine pentru, împotrivă, abțineri. Aceeași majoritate se respinge 108 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm la 108. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O sută zece pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. o sută unsprezece pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. douăzeci și doi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm, verificăm la 115, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 116 în bloc cu 118, 119. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la 116, 118, 119. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se resping pentru că e egalitate. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, verificăm la 117 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. 24. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm? Nu. Se adoptă. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 122, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 123. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 124. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 124. S-a deschis votul. Mai avem încă patru pagini, stimați colegi. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 125. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 126. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 127. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la 127. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se respinge, 128, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 129 și 39, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 132, 134, 137, 138, 40 și 46 în bloc. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se resping. 133. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 135. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la 135. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 136. 136, 43 și 44. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm aceste trei amendamente. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se resping. 139 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 141. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 140. Nu e caduc, așa că avem un vot pe părți de la ECR, prima parte și apoi a doua parte de la SUPORT. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm la 145, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 26 pentru. Împo pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă, dar verificăm. La 26 s-a deschis votul. 26. Verificăm la 26. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152, putem să verificăm, putem vota împreună 152-153, cine pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 și 157 împreună, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 158, 159 împreună, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 29, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm la 29. S-a deschis votul la 29. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 160, 162, 170 împreună. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se resping. 172, 173, 174 împreună, cine pentru, împotriva, abțineri, se resping. 175, 176 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 177, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178, cine pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm la 178 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 179. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 179. Cred că e aceeași majoritate, însă nu au votat, nu au votat multă lume. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm în bloc 48, 97, 100, 101, 102 până la 171. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Bine, trecem acum la citate. 34. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 35, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 37 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm la 37, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 s-a retras. 42. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 42. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 33 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 33 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 184 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, vot final, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă 36 de voturi pentru, niciunul împotrivă, 6 abțineri. Îl felicităm pe domnul Kramer. We're going to do this all again now. I'm just going to take some water here. Dați-mi voie să beau puțină apă, spune președintele, înainte de a relua votul. Stronger would be better. Ceva mai puternic decât apa ar fi și mai bun. Boguslav when you need him. Unde e Boguslav când ai nevoie de el? Okay, with two more to go, folks, so Haideți, dragi colegi, mai avem două rapoarte. Mai întâi, fondul de coeziune. doesn't really matter, but for the because the compromises go from A to whatever, then the idea would be better if. So, for the S&D, we're going out of order in the book. Așadar, de dragul SND-ului, schimbăm ordinea. Deci votăm acum regula, uh, regulamentul privind uh, Fondul European de Dezvoltare Regională, RDF. Începem cu amendamentul domnului Ugias. E toată lumea gata? Este al treilea raport uh, Kramer uh, pe care îl va câștiga. Deci raport, uh, amendamentul 50. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 51. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 identic cu 7. 53. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 54. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm 54. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 55. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 56. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 58, 59, 60. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm 9, pentru că am senzația că e cam strâns votul, deci votul este deschis, a votat toată lumea. Votul este închis se adoptă. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 67. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Adoptat. Trecem acum la amendamentul 70. 70. Cine e pentru împotrivă? Abțineri. Verificăm 70. Votul este deschis. Toată lumea a votat. A votat votul este închis. Se respinge. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 73. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 75. Împotrivă. Pe, abțineri se respinge. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se... Verificăm. 74. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotrivă. abține, se respinge. Verificăm, dar trebuie să spun uh, uitându-mă la PPE, presupun că ei se abțin. Deschidem votul la 78. Cred că domnul Ughea s-a votat de două ori. Votul se respinge. Amendamentul se respinge. Deci președintele a avut dreptate încă o dată. 81. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 81. De această dată socialiștii sunt cei care n-au ridicat mâinile la timp. Votul este deschis la 81. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83. Cine este pentru? Abțineri. Se adoptă. 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 86. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 87. Cine este pentru? Cine este pentru 87? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 87. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 89. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 89. Votul este deschis. Cred că e adoptat, dar verificăm. Tot, toată lumea a votat. Votul este închis. Este adoptat. 90. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 95. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Se respinge. 96. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum trecem la amendamentul 13. Rest, nu, e retras. 102 al domnului Marinescu, articolul 5, paragraful 1. 102. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 103. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis B. Ah, nu. Vot pe părți de la PP. Deci e problema rurală din nou. Deci fără rural, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Cu rural, cine e pentru? Abțineri împotrivă se adoptă. Deci ruralul câștigă. Compromisul C. Vot pe părți de la um, ECR aici, tot textul până la existing infrastructure in the short term și după aceea partea a doua. Deci prima parte, cine este pentru, împotrivă, abținere se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 116 117 acum. 117. Cine e pentru, împotrivă, abține se respinge. 118. Cine este pentru, împotrivă, abține se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Compromisul de vot pe părți PPE, din nou cuvântul rural, prima parte. Ce aveți împotriva ruralului? Cine e pentru prima parte, cine e împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ruralul încă e popular. 125 cu amendamentul oral care îmi schimbă cuvântul basic cu cuvântul fundamental Obiecții? Nu. Atunci îl votăm așa. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul E. În mod clar nu se menționează cuvântul rural în compromisul E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 132 acum. Cine este pentru? împotrivă. Verificăm 132, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. 131, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 133 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Articolul verificăm, verificăm 1, 3, 8, votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis. Respins. Articolul 6, amendamentul oral F privind indicatorii comuni. Toată lumea este mulțumită de acest amendament oral și de asemenea de adăugirea certă de PPE, da? În regulă? Haideți să votăm întâi amendamentul oral și după aceea adăugirea. Amendamentul oral, cine este pentru? Împotriva, abține, se adoptă. Ad, acum adăugirea, cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. 139. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 140. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 144. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 145. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem să verificăm 145. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Se respinge. 146. Cine este pentru? Împotrivă. Abține respins. 24 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verifici 147. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 25. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Osta pentru, împotrivă, verificăm 153, votul este deschis, a votat toată lumea, Votul este închis. Se adoptă. 154. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 155. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 156. Cine este pentru? Împotriva Abțineri. Se adoptă. 50, 33. Mă scuzați. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm 34, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Votăm prima parte. Doar prima parte. A doua parte a fost retrasă. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar verificăm 6. Votul este deschis. Cine a, a votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. 47. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum anexele. 28. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 157. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 161 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 162 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotriva abțineri adoptat. 163 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 31 este retras. 164 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 164, votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis. Adoptă 165, cine este pentru? 166 pentru, împotriva, abținere, adoptat 32 pentru. Adoptat 167 adoptat. 168 pentru împotriva abțineri adoptat. Vot final. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 35 pentru, 2 abțineri, se adoptă. Trecem acum la următorul raport. fondurile de coeziune. Așadar, începem cu fondul de coeziune. Article 2, start. Amendamentul 8, articolul 2. să mă trezesc la mijlocul nopții și o să spun pentru sau împotrivă, spune președintele. Deci pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 10 pentru împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 37, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Articolul 3. Amendamentul 11 a fost retras. Compromisul H cu un vot pe părți. Din nou apare prietenul nostru rural. Prima parte fără rural. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte cu rural. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Cincisprezece. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Compromisul G. Rural, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, cu rural, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la compromisul I, fără rural aici, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul J, prima parte, cu Interoperable Transport and Mobility inclus. Deci e un vot pe patru părți. de deci ce să avem un compromis împărțit în patru părți mă depășește, dar oricum prima parte pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Partea a doua, carpooling, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a treia, adăugăm Sustainable Urban Mobility pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm partea a treia, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Adoptat partea a patra pentru, împotrivă, să verificăm partea a patra, s-a deschis votul la partea a patra. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și partea a patra este respinsă. Compromisul K. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 58. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 59. Senalova. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 60. Pentru. Împotrivă, abțineri. Respins. Articolul 4. Amendamentul oral L. Este o adăugire de la PPE. Deci întâi amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Acum adăugirea pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 61, s-a deschis votul, a votat toată lumea, votul s-a închis, adoptat 62 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 63 pentru, 63 caduc, 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la considerente. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 4. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. unu pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Treizeci pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 30, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67 și 68 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 retras, 70 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 71 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 72, s-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. Adoptat. 23. Pentru. Împotrivă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 73. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Adoptat. 24. Pentru. Împotrivă. Abține. Adoptat. Votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 34 pentru, 4 abțineri, adoptat. Felicitări, Mihael, pentru cele trei și felicitări membrilor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 Okay, colleagues, just to let you... Dragi colegi, o să plec la 11 și 15 pentru că trebuie să merg la întâlnirea cu președintele privind cadrul financiar multianual. Dominic va prelua președinția ședinței. Îmi pare rău, domnule ministru, că suntem puțin în întârziere. Am avut o sesiune de vot uh, prelungită. Domnul Son, colegul dumneavoastră nu poate să vină, așa încât presiunea timpului eh, nu este atât eh, de mare. Am putea să discutăm o oră. Deci vi-l prezint pe ministrul danez al transporturilor, domnul Henrik Dam Christensen care a venit eh, să ne facă un raport al președinției daneze. Vă mulțumesc că ați venit. Aveți cuvântul, domnule ministru. E de la sine înțeles că eurodeputații nu trebuie să scuze că își fac uh, treaba. Uh, votul este un uh, aspect important al muncii parlamentare, deci nu vă cereți scuze. Într-adevăr, colegul meu, Oleson, n-a putut să fie cu noi astăzi pentru a vă vorbi despre chestiuni maritime, însă am promis colegul meu să fac eu această prezent și această prezentare. O să vă spun sincer că nu sunt expert în această privință, însă o să încerc să răspund la întrebări. Dacă nu, e de la sine înțeles că veți primi ulterior răspunsuri în scris. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați putut să uh, uh, uh că am putut să revin aici în Parlamentul European, în Comisia TRAN și să vă spun uh, ce am făcut în cadrul președinției? După Polonia am preluat această președinție și președinția va fi preluată în curând de Cipru. A fost o perioadă interesantă, am lucrat din greu, asemenea tuturor celorlalte părți și vreau să vă mulțumesc pentru strânsa colaborare pe care am avut-o cu Parlamentul European. Am lucrat foarte mult în spirit de cooperare și cred că cu toții putem să fim mândri de acest lucru. Ne-a interesat creșterea ecologică, în felul acesta putem să depășim criza și am contribuit în mod semnificativ în domeniul transportului, infrastructurii, transporturilor eficiente, care sunt importante pentru creștere în Europa. Iată de ce sunt foarte încântat că s-au făcut progrese la multe dosare importante. Și mă gândesc la două dintre propunerile din pachetul uh, aeroporturi în ceea ce privește handlingul la sol și reducerea zgomotului în aeroporturi. Două teme importante. Apoi, actualizarea liniilor directoare TNT, uh, uh, facilitatea Connecting Europe și chestiunea sistemului de navigație prin satelit, Galileo, apoi un alt element care a interesat foarte mult Parlamentul și anume actualizarea primului pachet feroviar. În domeniul aeroporturilor uh, am făcut progrese, ne-am pus de acord pe o linie comună în ceea ce privește propunerea privind handlingul la sol în aeroportul și propunerea de reducere a zgomotului. Un sector uh, eficient este foarte important pentru conectarea Europei și aici sunt două progrese importante realizate care să permită creșterea capacității și eficienței nivelul serviciilor în aeroporturi. Actualizarea TNT a fost o prioritate uh, a președinției noastre uh, și a președinției poloneze. Statele membre au făcut multe pentru a încerca să realizeze progrese cu privire la această propunere. Mi se pare că toate statele membre s-au interesat foarte mult la, în ceea ce privește o soluție. Am încercat să creăm un cadru eficient pentru investiții în anii următori, deci de a crea un sistem interconectat care să faciliteze călătoria în Europa. Se înțelege de la sine că trebuie să mergem în această direcție pentru că infrastructura este o condiție sine qua non a creșterii și din acest motiv există un mare potențial în aceste propuneri. Mă bucur așadar că am putut să ne punem de acord uh, în Consiliu din 22 martie. Trebuie de asemenea să ne intereseze criteriul atribuirii alocării în domeniul TNT. Sunt uh, bucuros să constat că a existat voința de cooperare uh, în ceea ce privește crearea unei noi facilități pentru infrastructuri, această discuție a avut uh, loc uh, pe 7 iunie. Aceste nouă linii, nouă linii directoare pentru TNT și uh, crearea, instituirea Connecting Europe Facility sunt importante pentru crearea unor proiecte transfrontaliere care nu au putut fi realizate în trecut, dar acum pot fi realizate. E vorba de două chestiuni Uh, dificile în ceea ce privește necesarul de investiții uh, al statelor membre în coridorul de transporturi. Aceasta arată că este posibil să se obțină suport din partea Uniunii Europene în perioada 2014-2020. La întâlnirea din 7 iunie la Consiliu ne-am pus de acord asupra unei poziții parțiale în ceea ce privește instituirea și gestionarea sistemului de uh, navigație prin satelit Galileo. Am făcut un pas important în crearea unui cadru fix, stabil, până în 2020 pentru sistemul Galileo. În ceea ce privește actualizarea primului pachet feroviar, obiectivul a fost de a obține o soluție într-o a doua lectură cu Parlamentul European, sub președinția daneză. Știu că Parlamentul și Consiliul au uh, lucrat din greu pentru a ajunge la un acord la întâlnirea Coreper de astăzi a fost susținută propunerea de compromis. Sunt bucuros că s-a putut ajunge astfel la o soluție în a doua lectură. Este un element important care să întărească uh, sistemul feroviar. Vreau să felicit uh, Parlamentul European, mai ales în această ultimă etapă crucială. Mi se pare un rezultat uh, important pentru toți. Sunt de asemenea bucuros să spun că, din câte se pare, o să cădem de acord asupra tahografelor. Este important în domeniul regulilor, trebuie să reducem uh, povara administrativă. Este un element cât se poate de pozitiv. Ne-am interesat și de alte trei teme. La întâlnirea reuniunii din la uh, reuniunea din 22 martie am vorbit despre securitatea în aeroporturi. Suntem uh, îngrijorați pentru că regulile par tot mai complicate pentru uh, companii, pentru pasageri și uh, în același timp, mi se pare că toate aceste reguli în ceea ce privește timpul de lucru și de odihnă trebuie să se bazeze pe criterii științifice. Uh, partenerii trebuie să poată să aibă încredere în personal atunci când uh, zboară. Ne-am interesat uh, și de camioanele de mare tonaj care permit o mai mare uh, eficiență energetică și reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Ne-au preocupat chestiunile transfrontaliere în domeniu atunci când există deja o autorizație națională. Am avut o conferință foarte interesantă uh, pe 17 aprilie cu privire la uh, sistemul ERTMS coordonat de către Comisie. Am avut uh, ocazia să facem un schimb de experiențe pe 25 mai a avut loc o conferință privind finanțarea și organizarea marilor proiecte de infrastructură. Mi se pare că în astfel de vremuri de criză economică trebuie să ne preocupe astfel de chestiuni. Pe 27 iunie vom organiza o conferință la nivel înalt în ceea ce vește siguranța rutieră coorganizată de comisie. Ea va avea loc la Copenhaga. Apoi, aș dori să vă propun să vă prezint eforturile noastre în domeniul maritim, așa cum am spus, colegul meu, din păcate, nu poate să fie cu noi, însă mi-a spus următoarele. În primul rând, îmi cere să vă mulțumesc Comisiei TRAN și, în mod special, dumneavoastră, domnule Brian Simpson, pentru cooperarea uh, foarte uh, strânsă pe care am avut-o cu Comisia TRAN. Ne-a interesat uh, punerea în aplicare a conferinței SCTW regulamentul EMSA în ceea ce privește uh, încărcăturile duble și apoi convenția privind uh, condițiile de lucru ale uh, marinarilor. În ceea ce privește formarea minimă a uh, marinarilor avem un nivel tehnic și sperăm astăzi la trilogul între Consiliu și Parlament să ajungem la un rezultat în ceea ce privește un acord în acest domeniu. Vom consolida formarea uh, Um, marinarilor. Vom consolida regulile în ceea ce privește uh, condițiile de lucru și ne interesează problema pirateriei uh, pe mare. Președinția daneză a fost deosebit de interesată să obțină un acord cu Parlamentul European în ceea ce privește uh, Agenția Europeană de Siguranță Maritimă și pe 12 aprilie am ajuns la un acord cu par eh, Parlamentul European. Acest lucru înseamnă că EMSA își va continua munca în ceea ce privește securitatea pe mare și în ceea ce privește concurența. Acordul privind modificarea uh, navelor cu uh, încărcătură dublă aceasta a creat mai multă claritate în regulile comune. Un alt aspect important uh, pe care l-am uh, inițiat sub președinția daneză este punerea în aplicare a convenției spusă MLC privind condițiile de lucru ale marinarilor. Uh, trebuie să știți că pirații mării constituie un adevărat pericol. Am obținut uh, organizarea unei a treia conferințe pe această temă în martie. S-a spus și s-a văzut că facem eforturi mari pentru combaterea acestui uh, flagel. Și colegul meu, domnul Son, conchide spunând că se felicită că a putut să facă progrese în acest domeniu. Iată, domnule președinte, acestea erau cele pe care doream să vi le spun. Iată raportul președinției daneze. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea uh, optimă cu comisia dumneavoastră. A fost o adevărată plăcere. Președintele, mulțumesc, domnule ministru. În primul rând, vor vorbi coordonatorii, apoi doamna Foster, dacă dorește altcineva să ia cuvântul, să o facă. Încep cu domnul Groș în numele PP. Uh, înainte de a începe, însă, te rog să aștepți uh, să facem schimbul de președinție. Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc președinției Consiliului pentru informațiile date, pentru munca depusă. Am fost dispuși întotdeauna să ajungă la un compromis, la o soluție. Faptul că nu a fost toată lumea mulțumită de acest compromis E de înțeles, însă să vedem care va fi soluția la care ajungem. Unul dintre cele mai importante dosare rămâne pentru noi dosarul legat de TNT și de Connecting Europe Facility. Sperăm că Consiliul și reprezentanții eh, din, pentru transport din Consiliu vor reuși să mențină o unitate în acest proiect. Am mai spus și repet acum și în Parlament următorul fapt, nu se reduce totul la a vedea de unde vom avea bani mâine și la reduceri. Nu, trebuie să renunțăm și la anumite proiecte. Noi, în linii mari, Parlamentul suntem de acord cu propunerile Comisiei, nu pe toate subiectele, însă pe acesta da. Și noi sperăm că și în perioada actuală infrastructura pentru transport, pe care am pus noi accentul, nu va fi văzută ca o cheltuială suplimentară în statele membre, ci ca o investiție corectă, care mai ales acum în vremuri de criză e deosebit de importantă. Nu vrem să intrăm mai mult în detalii astăzi, însă noi sperăm că dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți din președinție, veți fi alături de noi pe, pe durata acelor două proiecte. În ceea ce privește revizuirea, PPE-ul se bucură. Pentru noi un punct foarte important în revizuire a trecut și astăzi acest lucru s-a confirmat. Ne dorim să existe o reglementare foarte puternică în statele membre, probabil chiar o rețea. Ați reușit să faceți acest pas și cred că este un pas important înainte. Apoi, discuțiile viitoare, cum va arăta structura, structura, vedem dacă va exista într-adevăr o, un uh, loc de reglementare foarte puternic, atunci vom vedea cum vor arăta lucrurile ceea ce, și se va putea și controla concurența. În numele PP-ului vreau să vă spun că nu, am, uh, nu ne-am pierdut speranța în ceea ce privește problema poloneză și că probabil vom ajunge la o soluție în viitoarele discuții. Nu înseamnă că acum ne retragem cele spuse, însă, așa cum știți și dumneavoastră, un compromis bun poate fi îmbunătățit și în ultimul minut și e o speranță de care încă ne legăm. În ceea ce privește tahograful, Doresc să vă spun că avem experiență de ani întregi în Parlament, așa că acum dorim să ne folosim de ocazia pe care o avem, că avem sprijinul Consiliului ce avem noi în față vine cu o valoare adăugată și pentru conducători și pentru afacerile din acest domeniu. Apoi, ce e cheie în munca Parlamentului și a Consiliului? Trebuie să cunoaștem un avans astfel încât transportul rutier să nu devină o, o oportunitate de dumping în Europa în aceste timpuri, aspectele sociale și din punct de vedere economic sunt foarte importante, pentru că transportul în foarte multe regiuni e o componentă importantă pentru stabilitate. Aici sunt accentele noastre. Apoi, sunt de acord cu cele spui. sunt sigur că colegul meu, domnul Kramer, are câteva, câte ceva de spus în ceea ce privește camioanele de mare tonaj. Părerile sunt diferite în Parlamentul European. Acum vorbesc în numele meu și eu sunt de acord cu interpretarea comisiei. Pentru mine e una obiectivă, însă trebuie să spun și faptul că nu toți sunt de acord cu mine. Însă ce ne deranjează, trebuie să știți și acest lucru. E vorba de un dialog care trebuie să aibă loc cu Parlamentul din partea Consiliului, pentru că ne aflăm în procedura de codecizie și procedura e importantă și pentru cetățeni să vadă ce se întâmplă. Dacă astăzi o interpretare merge într-o, într-o anumită direcție, atunci e foarte important să uh, se țină cont de cetățeni și de mediul de afaceri, pentru că e important să existe calitate. Ei se gândesc, pot să cumpăr acum acest tip de autovehicul dacă peste 2 ani probabil acesta nu va mai fi legal. Aceste lucruri sunt dificile în situația de acum și de aceea avem nevoie de certitudine juridică. Trebuie să existe o diferențiere între procedură și uh, conținut, acest lucru l-ați înțeles, însă am vrut să-l subliniez. În ceea ce privește transportul aerian, a, întregul pachet a ajuns în Consiliu, s-au purtat deja discuții, însă vom veni cu niște îmbunătățiri și în Parlament, pentru că, după părerea mea, există anumite aspecte care încă trebuie discutate, de exemplu nivelul de zgomot, și noi credem că aici vorbim despre principiul subsidiarității, nu doar în interiorul Europei, ci și în afară, pe care trebuie să-l reprezentăm. În ceea ce privește sloturile, și aici uh, am cunoscut niște îmbunătățiri, însă acum e greu de explicat de ce există aceasta. Apoi, în ceea ce privește handlingul la sol, Trebuie să vedem cum se deschide corect o piață, pentru că intră în joc aici și alte domenii, apoi intervin aici și condițiile de muncă, un domeniu foarte, un domeniu foarte sensibil despre care vom discuta în Parlament. Întrebarea mea e următoarea. Nu știu de ce, dar cer, la cerul unic european s-au făcut foarte puține și timpul aproape că a expirat. Până la sfârșitul anului trebuie sau ar fi trebuit uh, Consiliul să facă ceva în ceea ce privește blocajele aeriene. În primul rând, există aceste termene care au fost stabilite și de aceea, atunci când se ia o decizie pe timpul unui proces legislativ, trebuie să avem în vedere toate perspectivele și acesta este sfatul pe care îl dau colegilor din Consiliul. Nu putem să discutăm un subiect 2-3 ani și până la urmă să pierdem acum acest fapt din vedere. De aceea eu sper că până la sfârșitul anului vom avea o propunere clară din partea Consiliului în acest, până la sfârșitul anului. Știu că urmează cealaltă președinție, însă fiecare președinție trebuie să se ocupe de acest subiect. Cam atât am avut de spus despre celelalte domenii, cu siguranță vor vorbi colegii mei. Mulțumesc, mulțumesc pentru munca făcută în aceste domenii. Ah euh, dank u wel, voorzitter. Euh, Domnul El Cadrau are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc președinției daneze pentru munca făcută. Ați fost o președinție foarte productivă. Au existat foarte multe dosare în care s-a ajuns, s-au făcut niște pași importanți înainte și multe lucruri au fost aduse într-un stadiu final. De multe ori, țările mai mici pot să facă mai mult decât țările mai mari. Îmi doresc să ating și eu câteva puncte. Majoritatea punctelor le-au spus deja colegii. În ceea ce privește securitatea în transport, cred că e foarte important să vedem exact orientările pentru TNT și um, ceful. Cred că pe aceste două dosare mai avem câte ceva de făcut. Doresc să mă alătur celor spuse de colegul meu care ne spune că sumele care au fost până la urmă stabilite pentru CEF au o importanță foarte mare. Pentru că dacă nu vom avea probleme cu conținutul până la urmă și cred că Parlamentul European este îngrijorat în ceea ce privește pozițiile pe care le au ministrii de finanțe și alții în acest context. S-a făcut propunerea ca bugetul după propunerea Comisiei Europene să fie drastic redus. Dar vorbim aici tocmai de investiții care ar putea să fie victimele acestor timpuri. Cu siguranță vom găsi o direcție bună în următorul timp. În ceea ce privește pachetul privind transportul aerian, cred că veți putea să lucrați în continuare pe acesta. Important e și rezultatul re- variantei revizuite, ne-ați spus despre compromisul la care s-a ajuns săptămâna trecută după discuția tripartită. E un succes. Și cred că întotdeauna când vorbim de succes, vorbim și de compromis. Nu toată lumea e totdeauna 100% mulțumită, însă cred că s-a făcut un pas înainte spre un sistem mai transparent în Europa și Parlamentul a pus totdeauna accentul pe acest aspect. Autoritățile de reglementare primesc mai multe competențe. Mă gândesc aici la liberalizarea circulației și aceasta e o temă importantă. Sunt lucruri și sunt domenii în care cred că am făcut pași importanți înainte ce s-a întâmplat în domeniul maritim, agențiile maritime, discuțiile care sunt purtate acum în ceea ce privește formarea marinarilor, toate acestea sunt niște puncte pozitive. Însă mai am și niște puncte de critică legate de pachetul aerian, în primul rând legate de cerul unic european, aveam un termen limită, decembrie 2012, acesta se apropie tot mai tare și Trebuie să îi sprijinim pe colegii noștri și să sperăm că până la sfârșitul anului toate statele membre se pot asigura că sistemul funcționează. Matiu Groș a mai menționat și discuția legată de camioanele de mare tonaj, megacamioanele. Aici, da, avem păreri diferite în ceea ce privește acest tip de autovehicul. Însă, ce e important acum? Dacă se dorește schimbarea strategiei în ceea ce privește megacamioanele, ei bine, această schimbare trebuie să fie transparentă și să se respecte legislația existentă. Trebuie să putem discuta în mod democratic, să auzim argumentele pro și contra. Însă, dintr-o dată, aceeași bucată de legislație este interpretată altfel. E o problemă în, a Comisiei Europene care a făcut aceste anunțuri și ne spune că peste o lună va veni din nou cu o modificare. Toate acestea duc la o neclaritate și nu cred că această abordare este tocmai cea potrivită. Vă mulțumim pentru colaborare, și sperăm să vă revedem curând. Sperăm că experiența dumneavoastră din președinția europeană vă va ajuta în continuare. Da. Mulțumesc, domnule Cadraui. Documentul doamnei Maistan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, că ați venit astăzi și ne-ați prezentat ceea ce ați făcut. Foarte multe s-au spus deja, sub președinția daneză s-au mișcat mult lucrurile și din punctul nostru de vedere. Și eu încep cu ce ne interesează pe noi cel mai mult. Noi, Parlamentul, prin toate grupurile politice sprijinim propunerea Comisiei în ceea ce privește rețelele transeuropene și facilitatea Connecting Europe. Știți deja și ne-ați spus, ați încercat ca la Consiliu să obțineți un cadru financiar uh, bun. Cred că așa v-ați exprimat. Știm că în Consiliu există anumite state membre care cred că sunt prea mulți bani, 50 de miliarde pentru următoarea perioadă, că totul merge mult prea repede. Însă să vedem ce se va întâmpla. În, în discuțiile cu colegii ați sprijinit, trebu- ați sprijinit acest lucru. E ceva foarte important de care poate să profite întreaga Europa dacă într-adevăr putem pune în mișcare această sumă. Apoi, pentru mine sunt foarte importante și obligațiunile de de proiect în faza pilot. Sunt foarte importante pentru mine și trebuie să se miște ceva în această direcție. Dacă există aceste 230 de milioane până în 2013, atunci e nevoie de un efect de pârghie. Comisarul ne spunea că s-ar putea să fie ceva mai mulți bani, ar fi deja ceva foarte bun și atunci acest instrument ar putea fi pus în aplicare în uh, domeniul transportului. Dintr-o dată ar fi mult mai multe fonduri la dispoziție și acest lucru ar duce Europa cu un pas înainte. Acestea sunt punctele cele mai importante pentru noi până acum. Noi sprijinim această propunere a Comisiei pentru că credem că ne duce cu un pas mai departe. Apoi, tahografele digitale. Ați vorbit și despre ele, ați spus că povara administrativă trebuie să fie redusă pentru întreprinderi și eu sunt de acord. Și în acest caz trebuie să spun că în anul 2009 la comisie a fost uh, făcută o propunere în ceea ce privește reducerea birocrației și în Germania și s-a spus să fie permisă circulația până la 150 de km fără tahograf. Acum lucrurile stau diferit noi, și noi aici în Parlament am văzut lucrurile diferit. Până la urmă, pentru micile companii s-a mai redus această povară, însă trebuie să ne asigurăm că lucrurile merg înainte. Pachetul aeroportuar pot să mă exprim foarte pe scurt aici. Ați făcut multe, însă nu totul a putut fi închis sub președinția, dumneavo- președinția dumneavoastră. dumneavoastră. Pentru mine e important, vorbind despre acest domeniu aeroportuar, să discutăm despre cerul unic european. E un proiect care se află acum în impas și cred că nu vă doriți acest lucru. Înțeleg că dumneavoastră danezii nu ați putut să faceți foarte mult în acest sens. Germania și Franța se tot ocupă de acest subiect. A fost greu pentru dumneavoastră să vă ocupați de el, dar e nevoie neapărat de îmbunătățiri. Revizuirea pachetului feroviar, da, ne dorim acest statut pentru autoritățile de reglementare. Și mă voi opri aici pentru că colegii mei au spus destul de multe despre acest subiect. Acum să trecem la megacamioanele, camioanele de mare tonaj. Există foarte multe denumiri pentru acest tip de vehicule. Colegii mei folosesc alt termen pentru aceste camioane. Fiecare are păreri diferite. Eu vin din Saxonia Inferioară și acolo s-au făcut niște uh, niște teste și s-a văzut că în anumite regiuni asemenea vehicole sunt ecologice și sunt bune și punct de vedere economic. Însă trebuie să discutăm în acest sens despre statutul juridic. Acum avem această scrisoare a comisarului care duce la o incertitudine juridică și care afectează foarte mult uh, companiile, pentru că nu mai știu ce trebuie să, fac, să facă. Nu e foarte clar nici în Germania din ce lanț spre ce lanț se poate trece, unde nu se poate, de aceea avem nevoie aici de alte elemente. Cred că dumneavoastră nu prea puteți influența lucrurile acum, însă noi, Parlamentul și Comisia, vom încerca să venim cu o clarificare cât de repede. Apoi, în ceea ce privește pachetul legat de navigație, ne-ați spus uh, ce ne-a transmis colegul dumneavoastră. Mi se pare că cele făcute în ceea ce privește navele cu încărcare dublă a fost foarte bine. E bine că s-au făcut niște pași înainte, apoi condițiile de muncă pentru marinari au fost clarificate. Elementul legat de piraterie e important. Însă e nevoie aici de o creștere a atractivității acestei meserii și pirateria e un loc, ocupă un loc important pentru că nimeni nu va dori să uh, exerciteze această meserie din moment ce poate fi oricând luat-o static de pirați. Am participat la mai multe reuniuni în acest sens. Cred că e o problemă foarte mare pirateria, însă trebuie să uh, fie combătute și rădăcinile pirateriei. Nu ține doar de transport, e vorba de politică de securitate, politică de dezvoltare. Transportul este foarte afectat de acest fenomen și mi se pare foarte bine că pe timpul președinției dumneavoastră s-au făcut lucruri în acest sens. Dumneavoastră, danezi, știu că sunteți un um, popor foarte pașnic, dar noi acum avem deja echipaje armate cu arme la bord pentru că încercăm să ne protejăm echipajele. Urmează consiliera bugetară și în cazul EMSA ne dorim să intervină mai multe lucruri legate de uh, ecologie. Uh, însă și la EMSA e foarte important ca cadrul financiar să fie cel corespunzător. Apoi, în final, un domeniu despre care nu s-a discutat, nu știu dacă colegul dumneavoastră responsabil cu el și anume politică maritimă integrată, mă interesează pentru că eu sunt raportor în acest sens. Am auzit ce le spune de Consiliul și că vor fi 40 de miliarde de euro puse la dispoziție pentru anul viitor, dar am auzit vorbindu-se despre niște reduceri în acest sens. E adevărat? Mulțumesc! Mulțumesc, Mai Meissner. Îi dau cuvânt acum domnului Kramer. Da, și eu mulțumesc uh, președinției daneze ne-am aflat într-un contact permanent, chiar dacă nu am avut întotdeauna aceeași părere. V-ați intrat în rol foarte bine, ați lucrat foarte bine. În ceea ce privește revizuirea a fost destul de, gle- de greu. Anumite declarații uh, ne-au îndepărtat puțin, nu de dumneavoastră, de alți reprezentanți ai președinției daneze, toată lumea știe la ce mă refer, însă în linii mari totul a fost bine și vă mulțumesc. Voi începe cu marele proiect, adică rețelele transeuropene și celelalte povești legate de acest dosar. De aici îmi lipsește din partea Consiliului și a Comisiei o analiză. Ne dorim să existe o cale ferată europeană de 30 de ani. Avem mai mulți bani acum decât vom avea în următorii 30 de ani. Îmi amintesc că în ultima perioadă de finanțare ne doream, își dorea Parlamentul 20 de miliarde, Consiliul a venit cu 8 miliarde și mie îmi lipsește analiză. De ce există exact aceleași viduri, adică acolo unde sunt frontierele? Ne implicăm mult mai mult pe proiectele mari și polonezii ne-au arătat următoarele. Ne-au spus, da, bine, avem acum mijloace financiare reduse. Probabil că calea ferată de mare viteză va fi interesant, interesantă în următorii 30 de ani și de aceea să investim mai mult în calea ferată decât pentru partea rutieră. Mie mi se pare foarte bine ceea ce s-a făcut și Europa ar trebui să facă la fel. Nu avem nevoie de mai, mult bani, mai mulți bani pentru marile proiecte. Din nou vorbim despre tuneluri. S-a, s-a decis construirea unui tunel acum mulți ani, încă nu s-a făcut nimic. Nu, important e să acoperim vidurile care există. Și aici există foarte multe lipsuri. Ce spuneți dumneavoastră despre aceste regiuni transfrontaliere, nu despre marile proiecte, despre acele regiuni care au fost distruse și care probabil ar trebui să profite de o finanțare până la 80%. Probabil că altfel, astfel statele europene ar fi mai interesate să apeleze la fondurile europene. Există proiecte în Germania um, care sunt interesate doar pentru Germania. Păi Stuttgart 21, Stuttgart Ulm. Nu au nimic de a face cu Europa, însă se cer bani de la Uniunea Europeană. Apoi, Berlin-Breslau, unde lipsesc kilometri întregi de electricitate, care sunt importante la nivel european, aici nu se întâmplă nimic. Putem foarte rapid să facem o legătură de în Germania până spre Copenhaga. Dacă, într-adevăr, ar face parte un asemenea proiect din președinția daneză. Însă dumneavoastră știți exact că în Germania nu există niciun astfel de plan să se construiască cale ferată pe această uh, distanță. Și apoi, de ce durează atât de mult și micile proiecte? Nu suntem în slujba lobiștilor din construcții. Nu, noi trebuie să fim atenți la nevoile care există în transport. iar prin proiectele mari se creează mai puține locuri de muncă și noi trebuie să luptăm și împotriva șomajului. Dacă ne gândim la statele din sud, unde rata șomajului în rândul tinerilor este foarte mare, trebuie să vedem și unde putem crea mai multe locuri de muncă și unde mai puține. Al doilea punct varianta revizuită. S-a ajuns la un compromis, există această excepție pentru statele baltice, există linia poloneză. S-a luat deja această hotărâre în această dimineață și de aceea am o întrebare. E adevărat că Polinia a zis că oricum nu vom fi de acord cu versiunea revizuită, indiferent dacă va exista această excepție sau nu, și are Polonia vreo inițiativă de a ajunge la un compromis pentru această linie? S-a întâmplat ceva? Nu știți pentru că v-ați aflat aici. Păcat. Bun, tahograful s-au spus deja destule despre tahograf, ultimul regulament avea mult prea multă birocrație, cu toți am căzut de acord că aceasta trebuie să fie redusă. Apoi există diferite posibilități, unii vor 100 de kilometri, unii 150, unii 250, nu prea mi se pare foarte bine. Uh, Apoi, um, megacamioanele, s-a discutat deja despre ele. Nu ne-ați spus nimic despre securitate. Ați spus că da, securitatea este importantă, dar aceste camioane foarte lungi vor avea o influență și asupra securității. Indiferent de conținut, mie nu mi se pare normal ca acum comisarul să schimbe interpretarea. Acum doi ani avea exact aceeași interpretare ca și mine. Nu au voie să treacă granițele. Apoi, după un an, din nou s-a repetat. Și acum nimeni nu știe de ce dintr-o dată și-a schimbat părerea și crede că poate să schimbe legislația cu o scrisoare. Comisia este doar cea care uh, propune legislație. Închipuiți-vă, la, închipuiți-vă acum pe Martin Schulz, președintele Parlamentului, care ar trimite acum o scrisoare și ar spune „Mega camioanele nu mai pot să circule, e o legislație europeană, am hotărât acest lucru și să trimit această scrisoare tuturor statelor membre. Ce credeți că s-ar întâmpla? De aceea și dumneavoastră, ca președinte al Consiliului, trebuie să protejați legislația și nu să o încălcați. Indiferent de pozițiile care există, cu toții suntem de acord și avem aceeași poziție. Pentru schimbarea legislației există o procedură normală și aici trebuie să fie inclus și Parlamentul European. Și dumneavoastră ați fost europarlamentar. Și atunci, ce părere aveți de ceea ce se întâmplă acum când nu se ține cont de poziția noastră? Parlamentul este cel ales de cetățeni. De aceea, mie mi se pare că procedura folosită acum nu e bună, vom ajunge unde trebuie să ajungem, pentru că nu ne dorim să existe un precedent. Și acum să trec și la lucruri pozitive. Ați făcut diferite reuniuni care au fost foarte bune și memorandumul de înțelegere a fost unul foarte mult. Iar ETMS duce la o îmbunătățire în Europa. Exemplul din SUA este bun pentru noi, dar ei au mult mai mult trafic pe șină față de Europa. Apoi unul dintre profesori ne-a spus că prin ETMS de la 20 până la 25% de procente de energie vor putea să fie economisite. Ne-a vorbit și despre finare electronică și așa mai departe, că există anumite uh, avantaje. Și s-ar, prin introducerea acestora, s-ar duce și la o reducere a zgomotului cu 10 decibeli. Acestea au fost două puncte despre care s-au discutat și ce avantaje ar avea traficul pe cale ferată. Eu sper să vă ocupați în continuare de acest aspect și să avem până la urmă un regulament. Pentru că avem atâtea, atâția kilometri de șine de cale ferată, dar nu o locomotivă care, pe care să o putem folosi. Pachetul aeroportuar l-ați menționat, încă nu am ajuns unde ne-am fi dorit. Uh, Însă acum Comisia ne spunem că noi trebuie să hotărâm dacă cum, stă, cum stau lucrurile cu companiile. Consiliul nu a fost de acord. Ați văzut că la aeroportul din Frankfurt există această interzicere, interzicere a zborurilor de noapte. Însă nu pot să-mi închipui așa ceva la nivel european. Ce mi-a lipsit? Ce nu ați vorbi despre ce nu ați vorbit, despre comercializarea emisiilor în domeniul aerian. Am văzut cele făcute de SUA și China. Însă dumneavoastră ați vorbit mai mult despre traficul maritim și acesta a rămas pe locul 2. Apoi colegul, apoi ministrul transporturilor din Germania a spus că chinezii au renunțat la comanda pentru Airbusuri, avioane de tip Airbus, Însă vedem că Comisia a rămas pe poziție. Însă aș vrea să știu care e poziția în Consiliu acum. Apoi, încărcătura dublă a navelor, e bine și condițiile sociale care au acum un rol uh, de jucat, da, totul mi se pare bine. Încă o dată vă mulțumesc pentru colaborare, chiar dacă nu mai sunteți președinte în Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kramer. 30 uh, de secunde. Nici nu am nevoie de atât de mult, domnule ministru. Vreau să vă mulțumesc pentru uh, delegațiile TRAN, ne-am întâlnit cu dumneavoastră de mai multe ori pe parcursul acestor delegații, am putut discuta și mă bucur că și dumneavoastră ați participat și ați luat poziție pentru că TNT-ul este un proiect important. Mulțumesc, care cuvântul domnul Țil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc președinției daneze și dumneavoastră, domnule ministru, pentru ceea ce ați realizat în sectorul transportului în timpul președinției dumneavoastră. Mai întâi de toate, ați făcut mari progrese pe facilitatea Connecting Europe și pe orientările TNT, ceea ce reprezintă un mare progres pentru sectorul transportului. Propunerea Comisiei oferă un nou cadru pentru dezvoltarea rețelelor de transport și este corect să avem un instrument uh, financiar potrivit pentru conectarea Europei. Este nevoie de acest instrument financiar pentru că Finanțarea a fost redusă la minim, diversitatea finanțării a fost redusă la minim și uh, avem nevoie de acest instrument. Unele state membre pur și simplu nu au suficiente fonduri pentru a investi în infrastructura de transport. Mă gândesc în special la statele beneficiare ale programului de coeziune. 10 miliarde de euro din fondul de coeziune intră, merg la facilitatea Connecting Europe, dar uh, dacă ai uh, un procent de cofinanțare de 30% pentru coridoare, pentru coridoarele de transport, asta nu va fi suficient pentru ca aceste state să poată să uh, își uh, asume obligațiile. Acele țări care cer reducerea bugetului european uneori în același timp vorbesc de mai multă unitate politică și de unitate fiscală, dar pare să fie o contradicție aici. Pentru că dacă ai uniune politică în Europa, atunci cu siguranță vei avea nevoie și de un buget mai mare ca să dezvolți țările de la periferie, care sunt într-o poziție foarte proastă din punct de vedere a infrastructurii de transport. Trecând acum la transportul maritim și la problema pirateriei, Grupul nostru a fost foarte activ aici. Vă mulțumesc pentru ce ați realizat uh, pe această chestiune în ce privește pregătirea marinarilor, instruirea marinarilor. În al treilea rând, în ce privește reformarea pachetului feroviar 3. A fost foarte dificilă, dar ați realizat un uh, adevărat succes. Acea scrisoare trimisă de la președinție, aș spune că dacă vedem că dacă considerăm că legislația e un instrument de promovare a competitivității în Europa, atunci suntem pe calea cea bună. Însă, dacă se implică terțe țări în această activitate, atunci asta e o situație complet diferită. Deci dacă vorbim despre o linie poloneză sau despre liniile din statele baltice. Uh, asta e un lucru. Dar trebuie să fim de acord uh, asupra acestui derogări. A doilea compromis a beneficiat de un acord în Parlament pentru că autoritățile naționale de reglementare din țările baltice vor avea nevoie de să aibă posibilitatea să poată acționa împotriva unor operatori din terțe țări. Este un lucru extrem de semnificativ pentru țările noastre. Dacă nu putem avea asta în legislație, ceea ce tocmai ne-a spus doamna Meissner, înseamnă că nu se putem decide asupra uh, dacă nu noi putem decide asupra acestui spațiu unic, cine poate face acest lucru? Mulțumesc, domnule. Ziller, doamna Foster, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și președinției daneze. Câteva comentarii suplimentare pe care doream să le menționez din partea grupului nostru. Când ați ridicat problema și ați spus că ministrul uh, uh, activităților maritime nu poate fi aici și ați menționat ETS-ul care a fost uh, transferat de la sectorul maritim. Am cerut ca toată lumea să se mai gândească mai mult la asta, pentru că am senzația că schema ETS pentru sectorul aviației n-a fost una foarte bine gândită și nici aceasta nu e foarte gândită. Și poate că ar fi util dacă cine se ocupă de asta s-ar asigura că și țările terțe eh, sunt de acord și atunci stăm cu toții la masă și ne gândim care e calea cea mai bună de urmat. Nu o să mă refer la întrebarea pe care a pus-o colegul nostru de la Verzi, unde se află sistemul de comercializare cu emisii acum. Pentru că știm unde se află, într-un dezastru, însă Cred că sunt de acord pe începește chestiunile legate de piraterie. Sunt foarte importante și e bine că sunt abordate. În ce privește chestiunea tahografelor, nu cred că este o chestiune atât de simplă. Există diferențe fundamentale între statele membre. Scopul ultim este, evident, să ne asigurăm că această chestiune funcționează bine și toată lumea cred că susține asta. Dar multe dintre ideile și detaliile legate de modul în care acest sistem trebuie făcut ignoră faptul că anumite state membre s-ar putea să aibă structuri foarte bune deja, care nu au nevoie să fie schimbate. Deci nu cred că trebuie armonizat totul. Trebuie să ne asigurăm doar că statele membre își asumă responsabilitatea pentru acțiunile lor. Pe problema infrastructurii și a Galileo, m-am bucurat că ați ridicat acest subiect pentru că e important să avem aceste infrastructuri Sigur că ele sunt scumpe, dar în, măcar statele membre trebuie să facă ceea ce spun că vor face dacă vrem să intrăm în această lume uh, super tehnologizată, așa cum a spus colegul meu ce privește cerul european unic. Uh, eu sunt raportor pentru această comisie și de asemenea am un aviz pe sistemul uh, de satelit pentru navigare globală. Uh, cred că trebuie să presăm statele membre să facă progrese pe această chestiune. Problema blocurilor funcționale aeriene a fost ridicată și s-a făcut unele progrese în uh, zona Europei de Nord, dar restul Europei uh, face, de fapt, e într-un regres. Și dacă vrem să avem, să nu mai avem probleme de congestie, să avem un bun trafic aerian și să vedem o reducere de costuri pentru că să nu uităm că trebuie să concurăm într-o lume globală, atunci trebuie să continuăm să cerem aceste lucruri. Salut uh, unul dintre lucrurile cele mai pozitive pe care le-ați făcut, și anume acordul privind uh, dos, uh, PNR, uh, uh, numele pasagerilor. Bine, n-a durat decât 10 ani să ajungem la acest acord, dar a făcut o treabă extraordinară. Însă, în ce privește securitatea aeroportoară, avem o problemă aici. Și asta nu pentru că avem o atitudine slabă în această privință, deloc. Însă, în ce privește tipurile de echipamente folosite, am avut uh, o problemă cu folosirea tehnologiei uh, de uh, cu radiații care nu e foarte sigură. Sunt tehnologii alternative mai bune și nu cred că trebuie să spunem noi statelor membre ce tehnologie să folosească, ci să transmitem un uh, mesaj puternic legat de uh, securi securitatea și sănătatea consumatorilor. Chiar dacă poate alte țări nu sunt de acord cu noi, dar credem că asta e o problemă și, în general vorbind, uh, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru președinția daneză Știm că cel puțin în domeniul aviației colegii noștri ciprioți au fost foarte activi și au venit la audieri pe aer- pachetul aeroportuar. Uh, eu nu cred că trebuie să fie schimbări uriașe acolo. Poate unele lucruri trebuie făcute mai transparente, dar în general cred că ați avut o președinție foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna. Fost acum cuvântul domnul uh, Kuhn. Äh, äh, mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să mulțumesc președinției daneze. Problema cea mai spinoasă a fost această re versiune revizuită. S-au auzit deja multe comentarii cu acest subiect. Danemarca nu este o mare națiune cu multe căi ferate, o națiune cu multe căi ferate, însă sunteți o națiune care navighează. Cred că știm foarte concret uh, ce se întâmplă în uh, domeniul transportului pe mare și faptul că există niște urgențe în ceea ce privește siguranța navelor, de exemplu, în ceea ce privește pregătirea marinarilor. Apoi, uh, sistemul de, de supraveghere prin satelit pentru nave. Apoi să ne gândim la Marea Baltică, care e marea cea mai circulată de pe acest pământ. Domnul președinte, domnul Riche e raportor în ceea ce privește navele cu încărcătură dublă. Dacă ne uităm cum e prezentat, cum e transportat petrolul pe mare și ce fel de pericole se ascund sub acest tip de transport, ne dăm seama că e neapărat nevoie să înregistrăm progrese în ceea ce privește navele cu încărcare dublă. Rusia transportă milioane de tone de petrol peste Marea Baltică în toată lumea. Așa că acesta este apelul meu ca și după președinția Consiliului să fiți atenți la acest subiect. Avem această inițiativă comună pe care trebuie să o punem în aplicare. Apoi, tema emisiilor de sulf. În 2015 vor exista niște îngrădiri foarte clare, doar 0,1% sulf pe nave, în combustibilul navelor. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru se pune în aplicare fără să fie afectată concurența. A fost un subiect care a fost foarte mult discutat și în Comisia noastră pentru transport, dar pe care le ați avut și dumneavoastră în programul dumneavoastră. Încă o dată, mulțumesc! Și vă mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnule președinte! Cred că mai sunt, că asta a fost ultima, că nu mai sunt cereri de luare de cuvânt. Domnule ministru, ați uh, văzut care sunt sentimentele membrilor Comisiei de Transport care au exprimat atât îngrijorări destul de coerente pe diversele sisteme, dar, pe de altă parte, și o recunoaștere a acțiunilor pozitive și hotărâte pe care le țin îndeplinit într-un moment destul de delicat, nu doar pentru transport, ci în general. Și cred că Uh, se va simți efectul acestei președinții în cadrul uh, discuțiilor pe cadrul financiar multianual. Cred că toți premierii au exprimat mai întâi o îngrijorare în ce privește rețelele și TNT și facilitatea Connecting Europe, care rămân chestiuni extrem de importante, dar au exprimat și recunoștința a ceea ce ați făcut, față de ce ați făcut, mai ales în uh, ce privește reformularea directivei feroviare 3 și, de asemenea, ce privește apărarea prerogativelor pentru domeniul rutier. Așadar, domnule ministru, vă dau cuvântul ca să puteți să răspundeți la întrebări și să vă exprimați uh, concluziile. Mulțumesc uh, pentru aceste cuvinte uh, amabile pe care mi le-ați adresat și mie și colegului meu uh, Son. O să le transmit. Ați evocat teme extrem de importante. Dacă ar trebui să răspund la toate aceste elemente, cred că ar fi dificil. Nu știu dacă aș avea timpul pentru așa ceva. Așadar, o să-mi permit să mă refer la chestiunile generale care au fost menționate cel mai des. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru susținere pe subiecte cum ar fi TNT și facilitatea Connecting Europe. Sigur, n-am terminat încă această activitate. Parlamentul, comisia noastră vor avea însă o influență foarte importantă asupra acestor subiecte. Ce m-a interesat pe mine a fost să existe o abordare generală între ministrii transporturilor din Europa și o, o direcție generală de acțiune. Pentru că există două puncte de vedere. Pe de o parte, mi se pare extrem de important ca ministrii transporturilor să Uh, informeze care sunt noile coridoare pentru transportul de persoane și de mărfuri în viitor. Dacă noi nu, punem, nu putem să ne facem treaba, nu putem să indicăm unde există plus valoare europeană, dacă ministrii transporturilor nu pot răspunde la această întrebare, nu vom putea să cerem uh, după aceea ministrilor de finanțe bani. Dacă vrem bani, trebuie să putem răspunde la întrebarea ce faceți cu ei. Și mi se pare că prin intermediul acestei abordări pe TNT și pe CEF ne-a făcut treaba și uh, cred că Parlamentul European și Comisia de Transport în general vor avea ocazia în viitor să participe din nou la această dezbatere și va trebui să vedem care va fi decizia pentru perioada 2014-2020. Oricum, mi se pare că miniștrii și-au făcut uh, partea lor de treabă. La fel putem spune și uh, în legătură cu pachetul aeroportuar. Din nou veți avea ocazia să vă ocupați de el și pentru noi ce a fost mai important a fost să creeze o posibilitate să avem o abordare generală în ce privește uh, mentenanța și problema uh, nivelului zgom- zgomotului. Ați vorbit de chestiunea sloturilor. Nu am abordat-o în președinția daneză pentru că nu era momentul, așadar va rămâne pentru următoarea președinție să se ocupe de aceasta, însă cel puțin ne-am ocupat de două teme din trei și în prezent rămâne la latitudinea Parlamentului să se aplice asupra acestei chestiuni. În ce privește cerul unic european? mi amintesc când am prezentat programul președinției daneze, mulți membri ai comisiei dumneavoastră mi-au pus întrebări în legătură cu cerul unic european. Și e adevărat că n-am avansat foarte mult. Cred că dumneavoastră, doamna Meissner, erați, ați fost cel care, doamna Meissner, care a spus uh, chestiunea concretă. Nu aveam propuneri pe care să lucrăm, dar în principiu sunt de acord cu dumneavoastră. Este o chestiune care trebuie luată în serios și în timpul președinției cipriote noi suntem gata să susținem această abordare. În ce privește uh, mega camioanele, camioanele de mare tonaj, există o discuție, dacă am înțeles bine, între Comisia Europeană și dumneavoastră, dacă sau nu să se legifereze pe acest subiect. Singurul lucru pe care îl spun este că avem experiențele noastre în Danemarca. De 2-3 ani am, ne-am ocupat de această problemă și motivul pentru care m-a interesat subiectul este că există avantaje economice și ecologice uh, Apoi, dacă se pune întrebarea dacă să legiferăm sau nu, nu știu ce să răspund, dar oricum constat că există anumite avantaje economice și ecologice. Mai, au mai existat și alte întrebări, voi încerca să răspund la ele. Domnule Groș, toată discuția privind dumpingul social în domeniul transporturilor este o discuție care ia amploare și devine din ce în ce mai uh, îngrijorătoare. Este un subiect de dezbatere națională în Danemarca și e adevărat că noi, în calitate de responsabili politici, va trebui să ne ocupăm de această chestiune într-un mod foarte țintit. Dumneavoastră, domnule Meissner, vă spun că politica maritimă integrată uh, nu o cunosc foarte bine. Cred că mai degrabă ține de ministrul mediului. Regret că nu am uh, un răspuns, dar aș vrea să vă mulțumesc în orice caz pentru vizita dumneavoastră la n Am fost uh, bucuros să vă văd în acțiune ca reprezentant al Comisiei de Transport, domnule Kramer. Analizele pe care le cereți, e adevărat că va trebui să ne ocupăm de aceste analize adesea sunt micile proiecte, mai ales cele transfrontaliere, la care, de care nu ne interesăm prea mult, deși ele ar putea să aducă o plus valoare potențială. Deci este adevărat că vă propun să continuăm împreună să ne ocupăm de aceste chestiuni. Dumneavoastră, doamnă Foster, ați vorbit despre discuțiile dintre Statele Unite și Europa. Cred că mai degrabă e o chestiune care ține de ministrul mediului, aceste taxe de mediu. Oricum, este o bătălie care nu, nu se dă în Consiliul de Transport. Doamna Foster, de asemenea, ați menționat uh, sistemul Galileo. Sunt uh, absolut de acord cu noastră și sunt de acord în ce privește blocurile aeriene, blocurile funcționale aeriene, va trebui să continuăm activitatea. Vă mulțumesc pentru indicațiile oferite începește cooperarea dintre Suedia și Danemarca, care funcționează foarte bine. Lucrurile, va trebui să continuăm să îmbunătățim această activitate și această colaborare între țările nordice. Mm, se pune și s-a pus și chestiunea acordului PNR. Uh, uh, miniștrii de justiție sunt competențe aici, o să transmit mesajul colegului meu. Așadar, n-am avut, domnule președinte, ocazia să răspund în detaliu la toate întrebările puse dar am încercat să vă ofer câteva răspunsuri generale și vă mulțumesc pentru această dezbatere fructoasă. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru, pentru prezența noastră și munca noastră și pentru deschiderea de a ne răspunde la întrebări astăzi. Iată, ședința noastră se suspendă, vom uh, relua la ora 15. Thank you very much.